So, we start the second session. Începem cea de-a doua sesiune. Nu este prezent niciun membru din comisia noastră, sau în orice caz suntem uh, foarte puțin uh, numeroși. Vă salut pe cei care ați fost în această dimineață. Începem cu punctul 13.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 Petiția a fost înaintată de către Lordul Richard Inglewood. Yes, he, uh, he is not the member of the Lord of the of the um, of the um, Lord something. I don't have the English. Una lui nu este un membru al Camerei Lorzilor. ah, pot vorbi în limba greacă. Deci domnul Lordul, mă scuzați, Richard Inglewood nu este membru al Camerei Lorzilor și vrea să știe dacă îți poți pierde calitatea de lord după ce ești ales la Parlamentul European. Îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Aveți cuvântul. Oh, please do. Start. 13, number 13. 15, yes. Thank you, uh, Madam Chair, for giving me the floor. Mulțumesc, președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Această petiție se referă la o temă cât se poate de specifică, ancorată în legislația britanică. Este vorba despre posibilitatea uh, de nobililor care au moștenit un titlu uh, nobiliar de a deveni membri în Parlamentul European. După cum știți, legea din 1976 privind uh, membrii Parlamentului European, modificată uh, ultima dată în 2002 prin decizia 772, această lege, acest document arată care sunt incompatibilitățile cu um, biroul parlamentarilor europeni. Se spune, printre altele, că mandatul unui parlamentar european este incompatibil cu mandatul de membru în Camera Lorzilor. Of United Kingdom, the, the, the system is very, the law is very... Uh, legea este foarte complexă, uh, se bazează pe tradiții. Membrii Parlamentului Britanic pot demisiona din funcția lor de la nivel național dacă sunt aleși în calitate de membri în Parlamentul European pentru a evita dublarea unui mandat. Pe de altă parte, membrii din casa, Camera Lorzilor din uh, Marea Britanie, cei care sunt nobili, uh, pe toată viața s-au moștenit acest titlu, nu pot să se retragă din funcția lor. Astfel încât un membru din Camera Lorzilor este inamovibil pentru a adapta și a armoniza legislația britanică cu cea europeană, Camera Lorzilor a adoptat în anul 2008 un regulament care vorbește despre suspendarea obedienței uh, pe viață a acestor nobili. Acest regulament însă nu menționează posibilitatea de suspendare pentru nobilii care au moștenit titlul nobiliar. După o primă evaluare, comisia a ajuns la concluzia că în acest caz cei care au moștenit un titlu nobiliar și au fost aleși în calitate de membri ai Parlamentului European, există o problemă și anume referitoare la modul în care aceste persoane ar putea să își ocupe funcția în calitate de parlamentari europeni, pentru că ei nu au posibilitatea de a-și suspenda funcția de membri în Camera Lorzilor în uh, Regatul Unit. Comisia a ajuns la concluzia că aceasta este o chestiune de compatibilitate, respectiv lipsa de compatibilitate cu uh, legislația comunitară, de aceea în 2009 a scris o scrisoare către autoritățile britanice exprimând această îngrijorare și solicitându-le acestora să um, transmită observații pe această temă. Această scrisoare a fost adresată de către Comisie um, Marii Britanii în 2009. Din păcate, de atunci nu am primit un răspuns din partea autorităților britanice, iar astăzi eh, ne aflăm în contact cu acestea pentru a accelera obținerea unui răspuns la această scrisoare. Vă mulțumesc! Micro, micro. I'm, I'm really here just to take an, uh, uh, if you like, interested interest. Um, since... Eu am un interes interesat, să zic așa, deoarece am făcut parte din uh, categoria care beneficia de regulamentul privind uh, membrii pe viața ai Camerei Lozilor. Am fost membru pe viață în Camera Lozilor, însă am beneficiat de acea suspendare care mi-a permis să fac parte și din Parlamentul European. În momentul de față nu existau astfel de prevederi pentru membrii care moșteniseră titlul. E o instituție arhaică care trebuie restructurată și eu personal aș dori să primesc explicații din partea guvernului britanic. Sunt sigură că există multe lucruri importante care pot spuse. Există deci această diferență de tratament între membrii pe viață și cei care moștenesc titlul respectiv. De... În ceea ce privește abilitatea pe care o pot avea de a participa la Parlamentul European. Iar decizia Consiliului din 2002 s-a referit tocmai la această diferență. Nu îmi permit acum niciun fel de comentariu, deci e clar că eu nu am un interes clar în această privință. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λάτφορτ. Ο κύριος Λό θα ήθελε να συμβάλλει στη συζήτηση. Mulțumesc, domnul Lou dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Lou, aveți cuvântul. Acest subiect a fost pus pe ordinea de zi la solicitarea domnului Atkins subiect care a mai fost discutat și la alte comisii. Vă atrag atenția că avem un aviz din partea AFE, AFCO, care uh, a fost furnizat înainte de ultimele alegeri europene. Până atunci, secretariatul a primit comunicări um, informale de la Ministerul Justiției din Marea Britanie referitoare la această temă și, în consecință, Doamna Mazzoni a scris uh, autorităților uh, din Marea Britanie solicitând un răspuns formal la petițiile înaintate. A sugerat că cu această ocazie, fiind vorba despre o solicitare specifică de a prelua punctul pe ordinea de zi, subiectul a fost înregistrat ca fiind procesat, iar subiectul se va reîntoarce pe ordinea de zi odată ce vom avea recunoașterea oficială din partea autorităților britanice recunoașterea poziției lor referitoare la acest subiect. În acest moment, bazându-ne pe corespondența prin e-mail, avem răspunsuri din partea Ministerului Justiției și al uh, biroului de cabinet. Sperăm ca în curând să obținem și răspunsul formal, oficial și suntem convinși că și Comisia va uh, da un răspuns corespunzător. For, uh, the answer. Mulțumesc pentru uh, răspuns. Haideți să trecem mai departe la punctul 14. Domnul Curtin este petentul și dânsul dorește să își prezinte petiția. Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. Thank you. Speak. Okay. Chairperson, um, committee member. Doamnă președintă, stimați acestei comisii, vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să îmi prezint această petiție și că ați acceptat-o. Suntem undeva în sudul Irlandei, după cum vedeți pe ecran. Suntem în ținutul Cork, la, în sudul Irland, Irlandei, la câțiva kilometri în sud de uh, Cork City. Eu reprezint o asociație comunitară și petiția este împotriva exploatării unei cariere de o întreprindere care se numește J.A. Woods Limited. Consiliul County și um, celelalte autorități la care am apelat nu ne-au ajutat. Noi vrem să asigurăm că se respectă legislația europeană pentru protejarea unui acvifer din care ne tragem apa potabilă. Noi susținem că directiva cadru privind apa și directiva privind evaluarea impactului de mediu nu au fost respectate. Iată, ciclul de apă. Apa noastră provine dintr-un acvifer care este sub uh, carieră, iar apa uzată Uh, merge printr-un râu uh, în aceeași parte, pe lângă acvifer. Care este problema? Problema este că această întreprindere a săpat sub uh, nivelul permis, ajungând foarte aproape de acvifer până la stratul de rocă. Stratul de rocă nu este foarte gros, vedeți, acviferul este chiar sub deal. Acest acvifer stoca și uh, transmitea apă de încă de, de mulți ani. În 98 noi am semnalat această problemă a străpungerii rocii. Uh, apa era filtrată prin acest strat de rocă, era mineralizată, acest lucru nu se mai întâmplă. În 98 s-a pus în aplicare o măsură de siguranță stratului agrifer, dar cum vedeți aici, aria de exploatare se află în interiorul acelui cerc de o rază cu 150 de metri și um, vedeți că uh, cu um, chenar negru se află zona de exploatare, mult prea aproape de agriferul nostru. În uh, 74, această întreprindere a, permis un, a primit un permis de exploatare pentru zona în gri de uh, câteva hectare. În 99, șeful de la planificare a fost uh, consiliat, a fost uh, informat că permisul a expirat și el n-a mai fost renoit. Uh, din 2003 s-au făcut patru evaluări hidrogeologice, două de autoritatea locală, Ținutul County, una de către exploatator și una de comunitate. Și este relevant că fiecare în aceste studii a concluzionat că acviferul este extrem de vulnerabil. De asemenea, aici vedeți că am uh, identificat zona totală a site-ului de exploatare cât care depășește cu 34 de hectare. Vedeți că um, impactul lucrărilor uh, trece de zona de exploatare și ajunge până la sursa, până la izvor. Uh, avem un acvifer de importanță regională. Uh, este o sursă care alimentează 54.000 de oameni. În, deci, o localitate în sudul uh, ținutului uh, Cork. Și avem uh, trei uh, râuri care sunt alimentate de aici. Aici, după cum vedeți, avem o imagine din satelit care arată lucrurile de excavare din afara zonei planificate. Zona a fost planificată pentru, uh, conform permisului din 74, care, după cum am spus, a expirat. Multe dintre uh, excavații au avut, deci uh, au fost reluate. Aceste date sunt luate din raportul de consultanță și raportul hidrogeologic. Vedeți din nou site-ul cu verde închis. Apa curge. Uh, curge uh, și se evaporă, din păcate, și astfel se irosește apa potabilă. Consecințele sunt uh, destul de grave. Există riscul de contaminare, deși până acum această apă n-a fost contaminată. Multe dintre răspunsurile pe care le-am primit de-a lungul anilor au, au fost uh, pur și simplu afirmații sau constatări clișeu care n-au vrut decât să ne uh, îndepărteze suspiciunile. Aici cu roșu, vedeți că au recunoscut în anul 2002 că operațiunea este neautorizată și că se desfășoară în afara zonei permise. Ca să închei, uh, vă spun că în 2004 legislația uh, irlandeză a conform legislației, această întreprindere a trebuit să obțină un permis de la Consiliul Ținutului uh, Cork. S-a emis un astfel de permis cu 79 de condiții atașate. Deci ei trebuiau să respecte aceste um, condiții. Permisul din 74, care expirase, era pentru doar 5 hectare. Pe când ei exploataseră mult mai mult. Iar, cum am zis, uh, au depășit cu 34 de hectare zona alocată. Principiul precauțiunii este un principiu de bază al directivei care n-a fost niciodată însă aplicat. Nu s-a făcut nicio evaluare de impact. Această companie, J.A. Woods Limited, a făcut apel la Consiliul de Apel Irlandeze și site-ul, uh, site a fost inspectat de domnul Billy Moore, inspector autorizat, și el a recomandat, uh, conform legii, ca autoritățile locale să ceară uh, întreprinderii să facă o evaluare, o evaluare de impact asupra mediului și să ceară un permis de autorizare complet. Incredibil însă, um, Consiliul de Apel nu a urmat sfaturile propriului inginer. Din cele 59 de condiții inițiale, nu au fost eliminate, 14 ulterior, au rămas foarte puține condiții și până la urmă lucrurile s-au uh, exploatările s-au reluat. Deci s-a încărcat legislația europeană, credem noi. Și acum, uh, contrar directivei de evaluare a impactului, și conform hotărârii 2056, uh, nu s-a emis nicio hotărâre valabilă de uh, autoritățile irlandeze care să reglementeze problema autorizației și a acelor 34 de hectare în plus. Deci asociația noastră crede că, așa după cum spune și legislația națională, au fost încălcate două directive, directiva cadru privind apă și cea privind evaluarea de impact asupra mediului. Suntem uh, o populație de 800 de uh, sate și cheltuim, am cheltuit deja mulți uh, bani europeni pe această problemă, pe acest conflict. Credem că autoritățile locale ar trebui să-și respecte obligațiile de a proteja calitatea apei pentru generațiile viitoare, așa că cerem Parlamentului să se alăture comunității noastre și să insiste ca Comisia să analizeze tot acest proces și astfel să salveze apa pentru uh, viitor. Mulțumesc foarte mult! Um, aș dori să îi dau Comisiei un pachet de informații și de documente lămuritoare, dacă îmi dați voi, doamna președinte. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, da. Mulțumesc, doamna președinte. După cum tocmai am auzit din partea petentului, Problema pe care o ridică această asociație este calitatea apei potabile uh, care pare să fie afectată de lucrurile de exploatare. Din fericire, apa pare să nu fi fost încă contaminată. Deci avem uh, două directive în cauză pe care petentul le-a și amintit. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și directiva privind apa. Lăsăm la o parte directiva păsări și habitate. De asemenea, un, o observație adresată Comisiei ar fi că, din observațiile noastre, nu s-a produs nicio încălcare și, deci, nu există nicio temei legal pentru ca Comisia să intervină. În ce privește directiva cadru privind apa, Comisia a încurajat petenții să uh, folosească procesul de consultare publică, proces care este obligatoriu pentru autorități, nu pentru cetățeni, și uh, încurajează cetățenii să-și exprime îngrijorările cu privire la necesitatea lor unor măsuri de remediere sau cel puțin de limitare a lucrurilor de exploatare. Comisia ar trebui să profite de această oportunitate și să uh, trimită mai departe aceste recomandări. Comisia însă nu are cunoștință de rezultatele procesului de evaluare, deoarece uh, Uh, comisia trebuie să fie informată până în 22 martie 2010 de lucrările uh, ce afectează apa. Deci, în ce privește principiul de principiul precauției în legătură cu exploatările ce afectează stratul acvifer, um, nu știm dacă s-a respectat sau nu. Problema cea mai mare este uh, dimensiunea arei de exploatare. Am văzut pe ecran că avem, pe de o parte, o zonă centrală de excavații, de lucrări, unde se extrage piatră și apoi am văzut că avem o zonă mai mare uh, pentru că lucrările de exploatare se resfrâng pe o arie mai cuprinzătoare. Și asta înseamnă că permisul din 1974 nu este respectat. Deci uh, să vedem dacă se depășește zona de exploatare cu 25 de hectare sau cu mai puțin. Și apoi vom constata, vom aprecia dacă există un impact asupra mediului. Dacă zona depășește 25 de hectare, atunci, într-adevăr, preocuparea devine majoră Din păcate, la întrebarea specifică adresată de Comisie autorităților irlandeze, uh, în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o la jumătatea anului trecut, am primit următorul răspuns. Acest permis a fost uh, emis pentru 5 hectare și nu mai mult, ceea ce ar fi conform cu ceea ce ne-a spus petentul adineauri. Întrebarea principală este care este starea de fapt permisul reprezintă o bucată de hârtie. Vrem să știm dacă această întreprindere respectă permisul și operează strict în limitele autorizate sau nu. Și apoi nu avem doar permisul din 1974, ci uh, avem prevederi în legislația irlandeză ulterioare care spun că orice operațiuni ce depășesc uh, zona de exploatare de 5 hectare trebuie supuse unei evaluări de impact asupra mediului. Deci, uh, vă semnalez uh, o întârziere din partea autorităților irlandeze care nu ne spun care este dimensiunea exactă a exploatării și deci nu vă pot oferi nici eu mai multe informații, dar uh, vă asigur, doamnă președinte, că Comisia va încerca să găsească aceste informații și să ia toate măsurile necesare. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule. Domnule Cali. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați inclus această petiție pe ordinea de zi de astăzi. E o consolare pentru mulți oameni care înțeleg că, într-adevăr, se pot adresa Parlamentul European și Comisiei pentru Petiții. De multe ori, după ce nu sunt ascultați în țara proprie. Aș vrea de asemenea să-l salut pe domnul Barry Curtin, care reprezintă asociația Watergrass Hill Community. Îi mulțumesc pentru munca pe care a depus-o la acest caz. Imaginile sunt mult mai grăitoare decât cuvintele. Eu unul am văzut foarte clar că această comunitate are motive de îngrijorare după ce am văzut ce s-a întâmplat pe teren. Ne îngrijorează de asemenea calitatea apei potabile. Asta e principala problemă. Cele 800 de persoane care locuiesc în Watergrass Hill sunt afectate direct, însă să nu uităm că 50.000 de persoane consumă apă potabilă din acest izvor. E o problemă importantă de sănătate care afectează până la 50.000 de persoane. Nimeni nu se opune dezvoltării. Știu că firma J.A. Woods are mai multe cariere în Irlanda și că este un furnizor pentru foarte multe entități. Știu de asemenea că ei au creat foarte multe locuri de muncă, însă pe de altă parte sănătatea oamenilor trebuie să aibă întâietate. După ce am auzit prezentarea reprezentantului Comisiei, cred că e important să stabilim un fapt și anume că dimensiunea carierei este peste dimensiunea prag de 5 hectare. Practic ajunge la peste 40 de hectare și astfel se încalcă regulamentele comunitare, iar asociația Watergrass Hill are într-adevăr un temei atât juridic cât și uh, bazat pe motive de sănătate pentru a interveni. Trebuie făcută o anchetă serioasă, trebuie evaluată situația cu multă atenție și să vedem dacă întreprinderea implicată, cei Woods, uh, își respectă angajamentele, indiferent de faptul că angajează sau nu foarte mulți oameni. E vorba de calitatea apei potabile și din câte am văzut eu, cetățenii din această localitate au multe motive de îngrijorare. Sper să se ajungă la o concluzie uh, satisfăcătoare și încă o dată îl felicit pe domnul Barry Curtin, care reprezintă atât de bine asociația comunitară de unde provine. Vă mulțumesc, domnule Kerry. Are cuvântul acum domnul Higgins. Thank you, President. Um, and uh, I would like to thank... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Curtin și um, comunității de la Watergrass Hill pentru prezentarea pe care au făcut-o. Cred că această prezentare foarte reușită subliniază încă o dată rolul critic pe care îl joacă comunitățile locale în calitate de protectori ai mediului lor, par excellence, mai presus de orice alt interes, pentru că comunitățile locale, atunci când este vorba despre apă curată sau aer curat, în opoziție cu poluarea, reprezintă punctul esențial referitor la integritatea mediului și la sănătatea comunității. Reprezintă și exprimă dorința de a transmite celorlalte generații un mediu curat, un mediu nepoluat. Și aceste interese uh, sunt diferite de cele comerciale, ale căror operațiuni cauzează aceste probleme și care duc la conflicte de interese la nivel politic atunci când este vorba despre interesele marilor dezvoltatori. Domnule președinte, nu am înțeles foarte bine ceea ce a spus comisia și voi mai citi ulterior uh, documentația. Însă, cu siguranță, siturile unde au loc asemenea exploatări, fie că este vorba de 5 hectare, fie că este vorba de mai mult, nu reprezintă o zonă critică. Zona critică uh, este dimensiunea acestei, uh, acestei zone care este afectată, pentru că impactul, dacă cauzează poluare sau deteriorează mediul în vreun fel, și în acest caz este vorba despre resursele naturale de apă, atunci au un impact mai mare asupra unei zone extinse. Și acest lucru ar trebui luat în considerare. Și cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț. Atunci când este adus în fața noastră un caz care este justificat de documente și care este atât de clar, așa cum este cel care a fost prezentat astăzi. De fapt, faptele vorbesc de la sine. Uh, iar uh, ceea ce se întâmplă la fața locului vorbește de la sine. Și totul este cât se poate de clar. Dacă Uniunea Europeană este un gardian care trebuie să protejeze mediul și să prezinte bunele practici mai presus decât interesul local, atunci noi ar trebui să susținem comunitatea locală din această zonă. Vă mulțumesc! Uh, is there eh, Mai dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest punct? Dacă nu, propun să formulăm o scrisoare către Ministerul Mediului din Irlanda și să solicităm de la acesta un răspuns clar vis-a-vis -vis de acest punct. Pentru că este vorba, într-adevăr, despre faptul dacă aceste 25 de hectare sunt realitate sau nu și dacă cele 5 hectare și această limită sunt depășite. Trecem la următorul punct și anume o petiție din um, Franța. Este vorba despre construcția unui pod peste Loara, la vest de Orleans. Euh, mesdames et messieurs les membres de la commission des pétitions. Doamnelor și domnilor membri ai Comisiei pentru Petiții, în primul rând vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați petiției noastre, prin care ne opunem unui uh, proiect de construcție a unui pod peste Loara. În iunie 2007, um, orașul Orlea a oprit un proiect de amenajare teritorială care implica construirea unui uh, pod peste acest râu. Asociația noastră s-a opus acestui proiect deoarece în uh, documentul de orientare generală există foarte multe incoerențe și deoarece există soluții alternative. Am spus în primul rând că acest document este incoerent. Pe de o parte insista asupra nevoii de a promova dezvoltarea durabilă și de a uh, Uh, păstra cadrul de viață, de a combate poluarea fonică și aeriană, se vorbea despre protecția peisajelor și despre dezvoltarea transporturilor în comun. Pe de altă parte, în acest document se anunța un uh, proces de a traversa râul Loara la vestul Orleanului. Astfel s-ar fi traversat uh, locuri sensibile, zone clasificate, zone de interes comunitar, în conformitate cu directiva Natura 2000. Se creau, s-ar fi creat astfel noi structuri rutiere care ar fi produs și mai multă poluare atmosferică și fonică. Documentele obținute după ce s-a făcut recurs în fața Tribunalului Administrativ au arătat că acest pont pod urban la șesi, era un pod de evitare a, a zonei urbane pentru a lega două zone diferite. Din punct de vedere tehnic, acest proiect nu avea cum să fie fezabil. Proiectul uh, respectiv uh, nu, avea, nu lua în considerare directivele europene și internaționale. Situl de la Comblo este clasificat în uh, funcție de lege din 1930. Uh, Zona de la șasi este protejată de directiva păsări și habitat. Sunt zone repertoriate în patrimoniul mondial al UNESCO. Comisia Europeană și UNESCO ar fi trebuit să fie informate, lucru care nu s-a făcut, iar asociația noastră a tras atenția asupra acestui lucru. Studiile de impact uh, de mediu obligatorii nu au fost uh, efectuate. Acest proiect, de asemenea, contravine lucrărilor acelui grup pentru mediu la Grenelle de l'Environnement și contravine de asemenea obiectivelor 4, 5 și 6 din pactul uh, ecologic al domnului Nicolae Lopac semnat de Nicola Sarkozy. Obiectivele respective sunt următoarele. Obiectivul 4, teritoriu. Să reducă extinderea periurbană și să localizeze activitățile umane. Obiectivul 5, transporturi. Să nu se pună accentul doar pe transportul rutier. Obiectivul 6, biodiversitatea. Natura să fie un factor din amenajarea teritorială aglomerarea, aglomerația Orlean nu respectă uh, regulile fixate în carta stabilită, reguli prin care se spune clar că niciun proiect nu poate fi făcut fără consultări prealabile și fără acordul primarilor. Însă, în ceea ce privește cele două localități, primarii respectiv, nu au fost consultați, în ciuda faptului că s-au opus proiectului ar trebui să constatăm că nu doar uh, Orleanu nu dorea să facă nimic, ci se încerca de asemenea să se blocheze practic uh, traficul uh, în alte zone. Podul european care a fost inițiat este în continuare utilizat sub uh, capacitățile proprii. De asemenea, nu se dorește prelungirea unei linii de tramvai din această zonă. Iar în noiembrie 2008, Comisia Europeană a reluat argumentele asociației noastre și a emis un aviz nefavorabil pentru acest proiect. Traseul de la Șesi a fost suprimat în 2008, însă asociația noastră nu este mulțumită, deoarece celălalt traseu rămâne încă valabil. Deci cum se poate ca acest traseu să fie în continuare menținut, deși uh, regulamentele sunt aceleași? Asociația a făcut uh, recurs în fața unui tribunal din uh, Orlean pentru a uh, încerca să ne opunem acestui proiect. Cererea noastră este aceeași și anume să se respecte strict concluziile acelei grenel pentru mediu, să se respecte obiectivele 4, 5 și 7, să se respecte dreptul comunitar din directiva 92-2004 de asemenea să se mențină traseul stabilit în documentul de amenajare teritorială. Numele comisiei are cuvântul doamna Van der Stegen. Domnul Van der Stegen, mă scuzați. Doamne președinte, dați-mi voi să vă ofer câteva explicații cu privire la acest dosar. După cum uh, tocmai am auzit, uh, vă spun pe scurt că această petiție se referă la construcția unui pod șesii uh, Combleu, lângă orașul Orlean. Această construcție nu poate fi acceptată conform legii, așa cum a spus și petenta. Um, flora și fauna din această zonă beneficiază de uh, protecție europeană conform directivelor și în plus avem aici un sit UNESCO. Acest uh, proiect are uh, obiectivul de a îmbunătăți uh, traficul între nord și sud, de a dezvolta zona și alte motive pe care nu mai insist acum. Uh, care este analiza situației? Acest proiect de construcție a podului nu apare decât în schema de coeziune uh, teritorială SCOT, care a fost adoptată în 18 uh, decembrie 2008, după cum tocmai am auzit. Acest document, SCOT, stabilește orientările generale de planificare teritorială pe următorii 20 de ani. Trebuie precizat că vom, vor trebui făcute niște studii suplimentare pentru a, a uh, determina dacă este necesar acest pod Autoritățile franceze au confirmat în scrisoarea adresată Comisiei pe 30 noiembrie 2009, deci recent, că nu s-a inițiat nicio procedură de autorizare și că dacă s-ar face acest lucru, uh, ea nu ar putea fi uh, în vigoare decât prin 2020. Deci dacă s-ar lua o astfel de decizie, ar trebui să existe o evaluare de impact a mediului potrivit uh, directivelor și uh, aceste rezultate ar trebui să fie făcute publice. Comisia noastră va monitoriza cu atenție orice evoluție în acest dosar. Mulțumesc! Eh, Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În câteva cuvinte, am să vă spun uh, care sunt uh, reflexiile mele pe marginea acestui dosar. Aflăm uh, un element nou, anume că documentul administrativ care tratează problema fezabilității acestui pod și a ocolirii regiunii Orleans, datează din 2008 finele lui 2008. Dar proiectul nu este nou și vă invit să citiți uh, acest dosar. Prima petiție a fost înaintată în 2004, iar comisia a fost deja uh, contactată în 2005. Deci, uh, iată că au trecut șase ani de când Comisia Europeană a fost contactată. Șase ani în care nu am obținut nicio garanție cu privire la riscul uh, Uh, adus uh, bio, asupra biodiversității. Și îmi pare bine că Comisia recunoaște că acest proiect ar fi ipotetic, pentru că, într-adevăr, impactul ar fi dezastruos și major asupra uh, teritoriului în cauză. Deci, revin, de șase ani există această, acest semn de alarmă, iată că proiectul este încă ipotetic, este posibil, realizabil pe viitor, uh, ceea ce înseamnă că noi nu am fost în măsură să punem punct în sfârșit, într-un final. Iată că astăzi avem o nouă decizie primită la sfârșitul lui 2009. Comisia noastră a primit uh, o altă petiție tot în acest dosar și iată am sentimentul că lucrurile nu au avansat deloc. Am impresia că răspunsul statului francez uh, care spune că nu există nicio autorizare, proiectul este ipotetic, se va înfăptui poate cândva în 2020, deci acest răspuns nu este satisfăcător și aș dori să invit Comisia de Petiții să păstreze deschis acest dosar și, dacă sunteți de acord, să trimit o scrisoare statului francez ca să ne spună care este poziția sa adevărată și să ne adresăm de asemenea autorităților competente, în speță celor care au făcut această schemă de planificare teritorială, documentul SCOT, pentru a face ca aceste zone să devină zone protejate. Și ar fi util, poate, să reamintim că directiva Habitate și uh, directiva privind uh, biodiversitatea nu se aplică doar proiectului, ci și planului mai mare și că SCOT este doar un document administrativ de planificare, document însă care trebuie să fie conform cu dispozițiile comunitare, trebuie să fie conform cu directiva Habitate. Mulțumesc! Εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Όκεν ζήτησε το λόγο. Vă mulțumesc și are cuvântul doamna Aucan. Mă scuzați, doamna Grunii dorește să ia cuvântul înaintea dumneavoastră. Eu vreau să le mulțumesc petenților pentru faptul că s-au deplasat până aici pentru a ne explica motivul pentru care își mențin petiția. În momentul de față e greu să ne poziționăm, deoarece e vorba de proiecte în continuare și trebuie să facem diferența între ceea ce îi aparține statului francez și ceea ce e de latitudinea comisiei noastre pentru petiții, care de altfel nu poate să facă decât recomandări. Proiectul încă nu a avansat în momentul de față. Este doar într-o fază ipotetică. Comisia a vorbit despre un studiu de impact. Ar fi bine ca acesta să se facă, deoarece fără un astfel de studiu, putem discuta ani de zile fără să știm exact dacă proiectul este interesant sau nu, dacă ar ajuta sau nu regiunea respectivă. Doamnă Belie, înțeleg tot ceea ce spuneți în legătură cu mediul înconjurător, însă în același timp avem nevoie de proiecte. Non, ba, effectivement toate lucrurile trebuie analizate așa cum trebuie, deoarece dacă nu acționăm, nu mai facem nimic. Astăzi îi aud pe petenții care sunt afectați direct și care ne atrag atenția asupra directivelor uh, păsări, habitate și așa mai departe. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, să avem nevoie de proiecte, suntem într-o perioadă de criză nu putem să nu avem ambiții la nivel național. De fiecare dată când venim cu proiecte, ni se spune că nu le putem duce la bun sfârșit, deoarece vom uh, distruge totul. Trebuie să facem un studiu de impact uh, și nu trebuie să uităm că avem nevoie de astfel de proiecte. În momentul de față eu nu am cum să uh, adoptă o poziție, trebuie să lăsăm poziția deschisă, petiția deschisă, mă, mă scuzați, trebuie să avem acest studiu de impact care trebuia să se fi făcut de foarte mult timp. Deci sunt de acord să se ceară acest studiu, după care vom putea adopta o poziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această activitate care a fost făcută. Eu am fost într-o vizită de constatare acum uh, doi ani jumătate la Orleans, în Valea Loarei și pentru grupul meu parlamentar doresc să spun următorul lucru. Nu putem să apreciem aceste proiecte de proiecte de construcții care oferă locuri de muncă. Pentru că, într-adevăr, ne aflăm acum într-o criză economică. Însă, trebuie să fie niște proiecte care să nu deterioreze mediul. Această vale a luarei este extraordinară. Există foarte multe minune ale naturii în această zonă. Iar uh, tot acest trafic rutier, uh, multitudinea de mașini, uh, strică oarecum acest peisaj. În prezent există deja foarte multe posibilități. Sigur, eu nu pot să apreciez dacă este într-adevăr necesar să se mai investească infrastructură, să se mai construiască un pod sau nu. Însă, faptul că există asemenea proiecte și se dorește implementarea lor într-o asemenea regiune, trebuie să ne preocupe. Pentru că acest lucru nu este valabil numai pentru Franța. Important este să realizăm studiile corespunzătoare, iar dacă regulile sunt respectate și obligațiile prevăzute de uh, directiva privind uh, habitatul este respectată, atunci trebuie să analizăm lucrurile la nivel global. Pentru că ar fi foarte interesant să știm cum se repercutează acest proiect asupra întregii regiuni Luara. Nu ar trebui să privim lucrurile separat, doar axându-ne pe acest proiect. Eu voi uh, ține cu dinții de uh, protejarea unei asemenea regiuni care are asemenea locuri minunate în care există monumente ale naturii. Natura este aici într-adevăr minunată și această regiune trebuie protejată. Eu nu vreau să formulez acum o apreciere sau să evaluez lucrurile, însă vreau să spun că sunt surprinsă de ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, doamna Auken. Există o propunere din partea doamnei Belier ar trebui să adresăm o scrisoare către autoritățile franceze de acolo, de la fața locului. Aș vrea să știu dacă toată lumea ar fi de acord cu asemenea propunere sau nu. Această propunere v-a fost uh, adresată, doamna Belie a propus să scriem o scrisoare către autoritățile din zona Orleans pentru a solicita clarificări, pentru a afla mai multe despre acest proiect. Deci, ce să facem? Să acceptăm această propunere sau nu? Sau să facem orice doriți dumneavoastră să facem? Dar trebuie să decidem acest lucru. Letra Ideea este să trimitem într-adevăr o scrisoare, însă ce vom include în această scrisoare? Eu sunt uh, pentru efectuarea unui studiu de impact, dar dacă trimitem o scrisoare, trebuie să vedem exact ce vom include acolo. Doamna Ocan, aș vrea să vă spun întreagăt că toată Franța e frumoasă. All Europe is beautiful. Toată Europa e frumoasă, spune doamna președinte. Dans ce courrier... Eu uh, propun ca în această scrisoare să le reamintim autorităților competente obligațiile care decurg de pe urma directivei privind habitatele. Obligații legate de biodiversitate și de protecția mediului înconjurător, să le reamintim că există niște obiective și dacă ar trebui să se facă un studiu de impact, ar trebui să vedem dacă se justifică sau nu aceste orientări de amenajare teritorială definite în schema de coerență teritorială. Deci trebuie să vedem care sunt obiectivele din Natura 2000. Am o întrebare. Dacă este să începem să abordăm această problemă așa cum s-a făcut deja, nu ar însemna cum aș putea să mă să formulez astfel încât să fiu politicoasă? Nu i am dat o semnificație mai mare decât cea care o are, pe care o are în prezent? Vă propun următoarea abordare. Directiva Habitate ne spune că obiectivele de protecție a biodiversității, anume studiul de impact și tot ce înseamnă asta, se aplică la planurile de proiecte deoarece știm că astăzi acest proiect există la nivel ipotetic, adică nu a fost încă autorizat și studiile n-au început, eu vă propun să abordăm această problemă nu pe baza proiectului rutier și a ocolirii podului, ci pe baza planului care a fost adoptat la finele lui 2008, plan, elementul nou de care vorbeam, acel plan de amenajare teritorială care uh, prevede posibilitatea în cadrul posibilitatea acestui proiect. Deci, uh, autoritățile competente ar fi trebuit să ia în calcul când au făcut planul să rezerve câteva teritorii, câteva zone naturale care să fie protejate. uh, uh, uh It's up to us to decide da, trebuie ca noi să decidem ce vom face. Vom, uh, putem să trimitem o scrisoare prin care să solicităm lămuriri. Aveți obiecții? your uh, sides and trying to be polite to the authorities because it's just a plan o să încercăm să fim politicoși cu autoritățile pentru că se prea poate ca acest plan să rămână la stadiul de schiță pe hârtie și să nu fie realizat niciodată. Item 16. Trecem acum la petiția numărul 16. Olivier Perron este petentul. Este vorba despre un caz privind un permis de construcție în vecinătatea unei zone protejate. Domnul Peron nu este aici. Poate domnul Van der Stegen dorește să ne explice cum stau lucrurile. Mulțumesc! <coughs> Doamnă președinte, vă voi rezuma situația. E vorba de o plângere legată de construcția 50, a 53 de locuințe și de construirea unei reședințe pentru bătrâni la Gerant. Acest proiect se află într-o zonă de protecție specială pentru păsări, conform directivei păsări. Petenții se plâng că acest proiect proiect ar afecta mlaștinile sărate de la Gerand și ar încălca directiva Habitate. Au făcut recurs împotriva uh, emiterii permisului de construcție la Tribunalul Administrativ de la Nant, principala plângere fiind că implantarea acestui proiect a survenit după uh, autorizație. Care sunt dispozițiile europene? În conform articolului 44 din directiva păsări, statele membre iau măsurile potrivite pentru a evita ca în zonele de protecție specială să existe poluare și deteriorarea habitatului. De asemenea, trebuie să evite orice perturbare a păsărilor conform uh, jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Zonele de protecție care ar trebui să fie considerate ca atare, dar încă nu sunt uh, clasificate mm, drept zone de protecție, ar trebui tratate în același fel. Consiliul Municipal din Gerand a trebuit însă să tranșeze în acest sens uh, la trei luni înainte de eliberarea permisului de construcție această zonă urma să fie desemnată zonă de protecție specială, iar regimul de protecție din directiva păsări se aplică. Ce s-a în ultima vreme în legătură cu acest proiect? De la ultima comunicare către Comisia Petiții, pe 21 decembrie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de informare autorităților franceze pentru a le cere informații în legătură cu procesul în sine și cu uh, procedură administrativă și juridică. Dosarul a fost actualizat la ultima reuniune de la Paris din februarie. Autoritățile franceze au informat um, în legătură cu faptul că proiectul de locuințe colective a fost abandonat. De asemenea, conservatorul litoralului va gestiona o parte a litoralului. Comuna Bol va putea amenaja un spațiu verde în această zonă. Am cerut autorităților franceze să ne confirme în scris aceste lucruri și, bineînțeles, vă vom informa și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Gruni. Această petiție nu trebuie închisă, trebuie să primim documentele necesare, însă cred că semnalul este pozitiv și oglindește de asemenea și um, prevederile pe care le-am avut cu petenții care au venit la Comisia pentru Petiții. Este o veste bună pentru care țin să vă mulțumesc. Domnul Boștinaru. Doamnă președinte, sunt de acord cu colega Grunii. Această petiție trebuie să rămână deschisă cel puțin până când uh, vom avea informații în scris uh, oficiale din partea primăriei. După ce vom avea aceast, acest răspuns oficial, vom hotărâ fie să închidem uh, petiția, fie să ne continuăm eforturile. Doamna Belie. Sunt de acord cu spusele colegilor mei. Am primit uh, știri, noutăți de la petenți care își cer scuze, nu pot să vin astăzi aici, deoarece termenul era foarte strâns. Aceștia ne-au uh, rugat să menținem deschis această petiție până când vom avea o confirmare în scris. Termenul este rezonabil, deci de câteva săptămâni și eventual la următoarea reuniune, dacă nu avem o confirmare în scris, putem uh, să mai dăm un mic semnal salutând poziția autorităților franceze, deci vom cere un semnal în plus pentru a închide această petiție. Petenții au uh, salutat rolul Comisiei pentru Petiții. cu intervenția acestei comisii pentru petiții, lucrurile s-au pus în mișcare. E vorba de un caz în care activitățile economice și natura sunt deosebit de importante și interdependente. Și eu sunt foarte bucuroasă să văd că putem lucra într-un climat atât de pozitiv. De aceea cred că putem să continuăm cu ordinea de zi și sperăm uh, să avem vești bune. Trecem deci la petiția 17 a domnului Nielsen privind un proiect de construcție a unor case de vacanță în Danemarca. Petentul susține că acest proiect încalcă normele europene de mediu. Doamna Blanc din partea Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Ah, Mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul de vedere al Comisiei, aș dori să vă reamintesc că a fost înaintată o plângere de către petent referitoare la faptul că autoritățile daneze au autorizat în baza um, lanțplan directiv construcția unor case de vacanță în uh, Danemarca, insula, pe mica insulă Aro. Această insulă Aro este, are o lungime de apro- aproximativ 4 km și o lățime de aproximativ 3 km și Comisia poate uh, confirma că întreaga insulă este desemnată de către Danemarca ca fiind parte a Natura 2000, a acestei rețele, deci face parte dintr-o zonă protejată. Această desemnare a fost făcută respectându-se directiva privind habitatul și uh, păsările. Această zonă a fost desemnată ca fiind de importanță internațională și de către alte convenții, ceea ce înseamnă că este o zonă care este protejată din punctul de vedere al habitatului și în ceea ce privește speciile care trăiesc aici. a fost adoptată o directivă prin amenajarea teritorială din Danemarca, această Landsplan Directive, și um, în 2008 o nouă directivă a fost propusă și astfel uh, s-au autorizat construcția altor 12 case de vacanță pe insulă. Petentul este uh, îngrijorat în ceea ce privește aceste autorizări de construcție a unor case de vacanță într-o zonă protejată de natură se teme că um, habitatul și fauna și flora ar putea să fie deteriorate. 17% din totalul habitatului Uniunii Europene face parte din rețeaua protejată Natura 2000, iar această insulă se găsește sub incidența acestei uh, directive. Însă, activitățile umane își uh, pot continua și în această zonă. Important este să se facă o evaluare a impactului asupra mediului și asupra uh, habitatului și speciilor care trăiesc în această zonă. Orice proiect sau plan care nu are legătură cu managementul sitului, dar care are doar un efect semnificativ, trebuie să fie evaluat din punctul de vedere al impactului asupra sitului respectiv și asupra conservării obiectivelor uh, locației respective. Trebuie să se respecte principiile uh, de bază ale unui sit protejat, de aceea autoritățile daneze au uh, evaluat planul privind construcția acestor case de vacanță pe această insulă. În ceea ce privește prima situație, cele 20 de case de vacanță ce urmau a fi construite, Comisia a examinat cazul și dorește să noteze că, conform uh, informațiilor primite de la autoritățile daneze, s-au respectat prevederile directivelor, condițiile au fost îndeplinite în vederea procesului de dezvoltare a acestora. Suplimentar, s-a realizat o evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce privește directiva Landsplan, directiva privind amenajarea teritorială, așa încât, în urma informațiilor pe care Comisia le-a primit de la autoritățile daneze, nu s-a observat niciun fel de încălcare a uh, legislației europene în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește cel de-al doilea caz, în august 2008, petentul a înaintat informații suplimentare care conțineau o obiecție referitoare la o propunere de o nouă directivă privind amenajarea teritorială pentru alte 12 case de vacanță pe aceeași uh, insulă Aro. Comisia a dorit uh, informații suplimentare privind această dezvoltare adițională și și-a exprimat îngrijorarea privind un posibil impact asupra mediului, un impact cu efect cumulativ. Comisia a solicitat autorităților daneze să explice modul în care vor asigura compatibilitatea cu directiva privind habitatul și păsările și cum se vor asigura că nu vor apărea deteriorări ale habitatului și ale uh, spațiului în care trăiesc aceste specii protejate. Comisia a fost informată că au fost realizate două studii de impact. Autoritățile daneze au explicat concluziile acestor studii, au explicat care sunt îngrijorările legate de această insulă Spre exemplu, aceasta este o insulă la care vin mulți um, marinari. Ei... And they, um... aceștia, și aceștia ar putea să aibă, să afecteze într-un oarecare fel um, viața păsărilor de pe această insulă. Însă, um, acesta joacă un rol important în creșterea păsărilor de aici. În fine, autoritățile, autoritățile daneze au propus anumite măsuri care să fie incluse în uh, planificarea de amenajare teritorială. Unele dintre ele se referă la faptul că aceste zone de case de vacanță să fie uh, deschise, să existe zone care să permită hrănirea acestor păsări care sunt protejate. După 15, um, lucrările de construcție și dezvoltare se vor desfășura în afara sezonului de împerechiere, adică după 15 iulie și înainte de 1 martie, de asemenea, gardurile vii existente de-a lungul drumului uh, vor fi păstrate pentru a reduce zgomotul de trafic din zona de sud-vest. De asemenea, va fi lansată o campanie de informare. Aceasta va fi realizată prin intermediul unor broșuri referitoare la protecția habitatului pentru păsări de pe insula Aro și din Aro Calv. Indicatoarele privind interzicerea accesului pe durata sezonului de imperechiere vor fi modificate și se va lua și o îmbunătățire a acestora în calcul. De asemenea, se va avea în vedere construirea unui gard mai eficient în jurul spațiului natural de la Arocal pentru a împiedica accesul câinilor și al pisicilor. Și o altă măsură se va analiza necesitatea unor măsuri suplimentare în cadrul planificării continue Natura 2000. Ținând cont de aceste măsuri, consider, Comisia consideră că se va acorda atenția necesară în privința habitatelor și speciilor din situl Natura 2000 în ceea ce privește construcția celor 12 case de vacanță. Trebuie de asemenea să se analizeze efectul cumulativ uh, cu privire la orice alte construcții și planificări viitoare se dorește dezvoltarea unui plan de management pentru această locație care să uh, prevadă um, și necesitatea gestionării presiunilor factorilor de agrement din această zonă. Acest plan de management, plan de gestionare uh, trebuie să uh, meargă mână în mână cu alte planuri uh, similare Trebuie să existe consultări cu municipalitatea din Danemarca. Aceste proiecte de planuri vor fi publicate pe site-urile de internet ale agențiilor competente din Danemarca și vor putea fi consultate pe aceste pagini de internet. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă! I was expecting. Desigur, doamna Hotkin, mă așteptam. Aș dori să îi mulțumesc foarte mult reprezentantei comisiei pentru munca depusă s-au arătat uh, foarte eficace și uh, prezentarea aceasta mi-a permis să înțeleg și eu care este situația și să îmi dau seama dacă este permisibil sau nu ca aceste case de vacanță să poată fi construite. Dezbaterea este de mare actualitate în Danemarca, iar eu sunt uh, totalmente de acord cu concluziile comisiei. Deci nu aveți nicio obiecție? Întreabă președinta. What is promised will be uh, realized and... Atunci uh, se pare că nu se vor construi mai mult de 12 case de vacanță în această zonă. Aceasta ar fi o posibilitate. Intervenții fără microfon. Uh, concerning uh, road that between Kiplev. Trecem la punctul următor uh, construcția unui um, proiect, un proiect de autostradă în Danemarca între Kiplev și Sondeborg. Domnul Cashman din partea Comisiei. It's not Mr. Cashman. Ba nu? Nu domnul Cashman? Îmi cer scuze, doamnă președinte, colega mea, Silvia Aili, este cea care va interveni. Mulțumesc, doamna președinte. Această petiție se referă la construcția unei autostrăzi între Kiplev și Sonderburg, în Danemarca. Petentul este îngrijorat cu privire la calitatea uh, evaluării de impact. Acest proiect a fost uh, analizat în amănunțime de Comisia Europeană printr-o procedură bine stabilită și a fost uh, discutat cu autoritățile daneze autoritățile daneze au uh, completat evaluarea inițială până la urmă și au făcut uh, evaluări suplimentare și au introdus uh, alte măsuri pentru a se conforma cu cerințele din legislația comunitară. Prin urmare, Comisia a hotărât pe 19 martie 2009 să închidă acest dosar. Nu au apărut informații noi, nu au apărut elemente suplimentare uh, Uh, cu privire la acest proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Auken. Her er jeg ikke helt så venlig. <laughs> Fordi øh, problemet her er ikke, at... Øh... Am uh, notat și am uh, înțeles, cred, care ar fi problema în acest caz. Anume, Câteva dintre studii nu au fost făcute. Este vorba despre studiile privind efectul cumulativ al efectului creșterii traficului în zonă. Ca urmare a realizării acestor proiecte, cu siguranță că traficul în zonă va crește și se va concentra într-o zonă care face parte din rețeaua Natura 2000. Iar noi trebuie să ne asigurăm că directiva se va respecta. Dar uite că nu am avut un studiu privind efectul cumulativ. Deci nu a fost uh, efectuat un astfel de studiu. Așa că mi se pare mie, Comisia nu intervine întotdeauna atunci când statele membre nu respectă cerințele directivei privind Natura 2000. Deci uh, nu s-au respectat toate condițiile impuse de directivă și avem nevoie de un studiu privind efectul cumulativ al creșterii traficului în zonă. De asemenea, un alt lucru care este și mai grav este că există deja un uh, traseu care cunoaște o creștere, un trafic destul de mare, care riscă să crească și pentru care nu s-au prevăzut soluții alternative. Guvernul danez a adoptat un proiect fără să țină cont de toate aceste elemente. Așadar, eu cred că în lumina tuturor acestor fapte, Comisia ar trebui să se asigure, să vegheze mai îndeaproape la respectarea normelor prevăzute în directive. Cred că directivele, atâta timp cât sunt valabile, trebuie respectate integral și dumneavoastră nu trebuie decât să vă asigurați că ele sunt respectate. Dacă directiva este deja în aplicare, atunci trebuie să ne asigurăm că toate statele membre o respectă. Deci, invit Comisia să verifice dacă Danemarca a respectat în, într-adevăr toate aceste obligații prevăzute în directivă. Avem apoi un raport cu privire la aplicarea directivei Natura 2000, care Uh, evaluează starea de lucruri, care arată regulile ce nu s-au respectat. Deci invit Comisia să, verific, să vegheze din nou la respectarea tuturor obligațiilor. Și mai cer acel studiu privind efectul cumulativ al creșterii traficului. Mulțumesc! Deci, uh, ce propuneți concret, stimată doamnă? Propuneți să completăm această anchetă? Eu nu cunosc foarte bine procedura, așa că vă întreb, ce credeți că ar trebui făcut? Pentru că, din câte s-a spus aici, ancheta este făcută și încheiată. Deci, care e propunerea dumneavoastră? Insist on the fulfillment of the directive. And that means that we also... Dați-mi voie să repet. Cred că uh, trebuie să vedem nu doar care este efectul construcției autostrăzii, ci care este efectul mai larg, efectul cumulativ al creșterii transportului în zonă. Nu știu care este modalitatea cea mai elegantă de a obține uh, ceea ce dorim. Deci uh, putem alege orice mijloc. Președinta, este mult mai ușor decât am crezut până la urmă. Mi s-a spus că nu trebuie să facem nimic mai mult decât să trimitem o scrisoare comisiei pentru a menține acest dosar deschis. Și sperăm să obținem date suplimentare. Mulțumesc! στο κομμάτι Straubing-Wilshofen. Urmează punctul 19, petentul este german. Cine reprezintă comisia? Domnule Barnabei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La petizione... Bună ziua. Această petiție se referă la un proiect de studiu cu privire la navigabilitatea pe Dunăre. Este vorba despre tronsonul Straubing-Wilshofen. Proiectul încearcă să optimizeze modalitățile de transport pentru un transport durabil al pasagerilor și mărfurilor. acest, această modalitate de transport ar fi combinată cu altele. Proiectul Dunării este un proiect prioritar și este un proiect important pentru că ar lega nord, nordul Europei de sud-estul Europei. Dar Dunărea nu este un simplu coridor de transport, ci reprezintă și o bogăție a naturii pe care trebuie să o protejăm. Acestea fiind spuse, Studiul de cercetare care se referă la tronsonul Straubing-Wilshofen uh, studiază impactul de mediu în cazul în care infrastructura ar fi modificată. Deci se dorește căutarea unui echilibru între nevoia de navigare și protecția mediului înconjurător. S-a făcut o propunere care a fost acceptată de părțile interesate Anume, s-a creat un grup de monitorizare care să supravegheze rezultatele studiului. pentru a găsi care sunt tehnicile cu cel mai mic impact asupra mediului. și uh, reprezentanții întreprinderii în cauză și ai societății civile au fost uh, incluși în acest grup. Grupul s-a reunit uh, pentru prima dată pe 5 februarie în acest an. Totuși, cererea de blocare a finanțării pentru acest studiu nu invocă principiul de colaborare între întreprindere și organizațiile ecologiste. Trebuie să existe o astfel de colaborare pentru protecția mediului, dar și dezvoltarea navigabilității. Mulțumesc! Yes, Mr. Yeah. Ja, danke, Frau äh, Vorsitzende. Domnul Iar, mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de părere că ar trebui să atragem atenția asupra faptului că în țările implicate este în derulare o dezbatere referitoare la un al doilea coridor nord-sud. Pentru că coridorul navigabil Dunărea este epuizat în mare parte, de aceea ar trebui să se țină cont și de acest lucru, respectiv dacă vom ajunge la un rezultat negativ, să existe și alternative pentru ca capacitățile de transport să fie asigurate. În ceea ce privește petiția concretă, Comisia, în concluziile sale, a formulat lucrurile în mod decisiv. Și anume, Comisia intenționează să urmărească atent evoluțiile ulterioare, finanțarea comunității Finanțarea comunitară pentru viitoarea construcție nu va fi acordată decât după ce se vor finaliza toate procedurile necesare și după ce se vor lua în considerare în corespunzător rezultatele acestora în vederea alegerii noii soluții și a acordării autorizației finale. Asta înseamnă că ar trebui să păstrăm deschisă această petiție, să rămânem în contact cu Comisia pentru a analiza rezultatele care vor urma. Nu putem închide această petiție în prezent pentru că nu ne-au fost uh, accesibile toate informațiile. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că uh, au rămas consecvenți în atitudinea lor și nu au uh, alocat mijloace sau nu vor um, acorda mijloace financiare decât după ce întreaga procedură va fi fost finalizată. Deci propun să păstrăm deschisă această petiție. Uh, mulțumesc, domnule Iar. Există alte persoane care doresc să ia cuvântul? Nu? Atunci vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Acum, uh, următoarele petiții vor fi, um, ordinea acestora va fi modificată un pic. Domnul Andreas Panachiotis se interesează de petiția 22, îl trebuie să plece în această seară, așa încât îl vom ruga să ia cuvântul acum, imediat, deci petiția 22 înainte de petiția 20. Dacă toată lumea este de acord cu acest lucru, atunci îl uh, îndemn pe domnul Varna Chiotis să ia cuvântul. Este vorba despre amplasarea unui depozit de deșeuri în Ahaia, în Peloponez. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Stimați uh, reprezentanți ai Comisiei Europene, stimați parlamentari, ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru faptul că examinați această petiție, pentru că nu este vorba numai despre o petiție care mă afectează pe mine personal, ci este vorba despre o petiție care afectează peste 9.000 de cetățeni. Le mulțumesc și deputaților greci care au susținut această petiție alături de mine și ei cred că avem dreptate prin înaintarea acestei petiții, pentru că știu că o imagine este mai greitoare decât o mie de cuvinte, dar aceste o mie de cuvinte nu pot să le prezint în fața dumneavoastră, de aceea vă voi arăta o fotografie. Aceasta este o fotografie a Papa Nicolu. Sunt în niște crânguri de uh, măslini, în niște uh, zone în care se cultivă uh, struguri pentru uh, vin. Uh, și de asemenea v-am adus niște produse din această regiune. Este vorba despre ulei de măsline și despre vin, precum și despre stafide, pentru a vedea unde se dorește um, să se realizeze acest proiect de construcție și anume amplasarea unui depozit de deșeuri. Dacă este să vedeți aceste produse, iată care sunt produsele periclitate de către construcția acestui depozit de deșeuri. Doamnelor și domnilor, acest proiect de construcție în regiunea noastră este unul ilegal. Contravine tehnologiei, nu este uh, posibil nici din punct de vedere economic, este vorba despre o tehnologie învechită și este un proiect care ne periclitează sănătatea noastră pe cea a copiilor noștri și pe cea a turiștilor pentru că în zona noastră există mii de turiști care uh, vin să se bucure de această regiune. Și prin documentele aduse doresc să dovedesc că um, această inițiativă de construcție periclitează toate aceste lucruri. În anul 2003, autoritățile competente au uh, luat o decizie care a fost repetată uh, de o altă decizie din anul 2005 și una din anul 2007. În ciuda uh, legislației care există, s-a stabilit că pădurea nu poate să fie, uh, în această zonă nu poate să se construiască, este vorba despre o pădure la jumătatea acestei regiuni, restul, uh, în restul zonei există ori crânguri de măslini sau uh, vii. Autoritatea publică pentru construcții a stabilit în baza documentului pentru Grecia de Vest că cetățenii din uh, regiunea Neovrisis, regiunea din care face parte și uh, zona care este abordată în petiția noastră, a stabilit că trebuie să fie chestionați uh, cetățenii din zonă dacă este să se implementeze vreun proiect în această zonă. Niciun reprezentant al autorității, autorității competente nu a vizitat la fața locului regiunea respectivă. Trebuie spus că a fost publicată o licitație publică fără ca uh, zonele respective, terenurile să fie despro... deci proprietarii terenurilor să fie despropriați. Nu pot să vă spun în acest timp scurt decât câteva cuvinte și anume, în această regiune există deja trei depozite de deșeuri care funcționează. Ele sunt arhi suficiente pentru a prelua deșeurile care uh, apar în această regiune. Este vorba despre o societate care uh, gestionează modul în care operează aceste depozite de deșeuri, iar eu consider că este vorba despre o pierdere de bani într-o perioadă în care în Grecia criza economică este la proporții uriașe. Acum trebuie să fie plătiți și alte 7 milioane de euro pe, uh, pentru construcția acestui depozit de deșeuri, iar eu nu îi văd necesitatea. Încerc pur și simplu să evită anumite greșeli care au fost făcute mereu în trecut. Aceste greșeli au apărut mereu în trecut, iar dumneavoastră din partea Comisiei Europene ne-ați susținut mereu și cred că ne veți susține pentru ca ele să nu fie făcute din nou. Nu vreau să vă obosesc cu toate documentele pe care le-am adus cu mine. Există o lege care în articolele 1, 2, 3 și următoarele subliniază faptul că mediul trebuie să fie protejat regiunea noastră face parte dintr-o zonă protejată, Natura 2000, pentru că aici există anumite izvoare, s-au făcut foraje și trebuie să spunem că avem multe rezervoare de apă în această zonă, toate sunt ignorate. Așa încât vă rog din tot sufletul, dacă nu vom face nimic în acest sens, regiunea este pierdută. De aceea am și propus și înaintat această petiție. Stimați deputați, dacă ați fi în locul nostru, dacă ați fi petenți, ce ați face? Pentru că eu nu vorbesc numai în numele meu, ci prin vocea mea vorbesc mii de cetățeni, vorbesc uh, copiii noștri și toți cei care privesc către noi mereu. Noi nu putem pur și simplu să stăm cu mâinile în sân. Pentru că toți cei care uh, vin în zona noastră cred același lucru, iar uh, condițiile noastre de viață nu se pot înrăutăți. Există mulți filozofi, uh, multe personalități renumite care uh, au venit în această zonă și nu trebuie să cedăm în fața unor iluzii. Grecia uh, a fost mereu prietenă cu multă lume, de aceea nu ar trebui să lăsați să disfară această regiune. Vă rugăm să susțineți petiția noastră, vă rugăm să ne dați dreptate. Doresc să apelez la sprijinul dumneavoastră, solidaritatea dumneavoastră și vă rog să uh, transmiteți acest sentiment de dreptate mai departe. Vă rog, nu ne lăsați baltă. Vă mulțumesc și eu, domnule Panagiotis.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 και κατά μήκος του ποταμού Φίνικα, locuită aproape de un monument uh, arheologic de-a lungul uh, fluviului Finicas, care se află la o distanță de 6 km de mare. Petentul susține că această zonă uh, este o zonă seismică. Dosarul a fost deja supus Comisiei pentru Petiții, care a închis uh, petiția respectivă, însă în urma unor noi uh, presiuni a hotărât să deschidă această petiție. A fost întocmit un nou studiu al unor experți în care se arată că acest proiect este inacceptabil. Comisia Europeană i-a cerut petentului să ne trimită noi informații în legătură cu faptul că acest proiect nu respecta legislația europeană. Aceste elemente însă nu au fost încă trimise. În ciuda acestor lucruri, Comisia Europeană ar dori să confirme răspunsul inițial și ar dori să precizeze faptul că îngroparea deșeurilor nu este interzisă de legislația comunitară. Există de asemenea o directivă în acest sens care autorizează acest procedeu. Crearea de gropi de gunoi, de depozite de gunoi, trebuie făcută în conformitate cu o procedură prin care se studiază consecințele acestei gropi de gunoi asupra mediului înconjurător. Comisia Europeană însă nu are cum să influențeze decizia autorităților naționale, decizie legată de utilitatea proiectului respectiv. Comisia nu poate nici să oblige statul membru să efectueze un studiu de impact. E de latitudinea națională. Singura excepție este atunci când uh, statele membre comit o greșeală în ceea ce privește evaluarea. Concluziile nu sunt uh, aceleași uh, ca cele din uh, studiul de impact asupra mediului înconjurător. Comisia a constatat faptul că apropierea acestei gropi de gunoi de mare, de o zonă arheologică și de o zonă de o frumusețe naturală, deci nu aceste considerente nu pot obliga Comisia să îi impună Greciei închiderea proiectului respectiv. Gestionarea deșeurilor este o competență națională, deci Comisia nu poate interveni. În ceea ce privește tratarea deșeurilor, Comisia nu are cum să intervină. Autoritățile elene au adoptat deja cadrul legislativ necesar în domeniu în urma recomandărilor făcute de Comisia Europeană. Trebuie semnalat de asemenea faptul că directiva respectivă se referă la prevederi legate de informarea opiniei publice și la posibilitatea ca opinia publică să influențeze deciziile respective. Deci autoritățile naționale sunt obligate să ia în calcul, uh, să țină cont de opinia publică, însă nu sunt uh, obligate să respecte și să pună în aplicare rezultatul acestor consultări publice. În ceea ce privește acuzația petentului legată de o eventuală poluare a pânzei freatice, uh, Totul depinde de modul de funcționare a acestei gropi de gunoi și de normele europene. Sorry, Mr. Iar, Mr. Saravrakos. Domnul Saravracos. Doamnă președinte, dragi colegi, îl cunosc pe petent. Îl cunosc pentru că este o persoană deosebit de activă în Grecia, în uh, calitate de primar al orașului dumnealui. Am aici o plângere din partea a opt alți primari din regiune, plângere legată de același proiect. Eu cunosc foarte bine această regiune și sunt de acord cu petentul. Amplasamentul ales pentru această groapă de gunoi este foarte aproape de un râu numit Phoenix, un râu care irigă această regiune și toate culturile agricole de acolo practic depind de apa acestui râu. Deci această regiune este alimentată cu apă potabilă de râul respectiv. Crearea acestei gropi de gunoi denunțată de către petent ar putea avea consecințe atât pentru râul respectiv, pentru apa potabilă, pentru culturile agricole, dar și pentru sănătatea, dar și asupra sănătății persoanelor care locuiesc în această regiune. Aș vrea de asemenea să vă spun că reprezentatul comisiei, care este din aceeași regiune, nu a citat directiva privind apa potabilă. Se pare că tocmai această directivă este încălcată prin proiectul respectiv. Uh, Aș dori, prin urmare, să examinăm uh, cu multă seriozitate această chestiune și să cerem mai multe lămuriri autorităților. Domnul Petent a citat suma de 7 mm, milioane de euro. Nu e o sumă neînsemnată pe care ne-o permitem uh, să o risipim. Nu trebuie să dăm impresia că Uniunea Europeană aruncă cu bani în stânga și în dreapta. Uniunea Europeană, într-adevăr, trebuie să pună la dispoziție fonduri, însă acești bani trebuie folosiți în scopuri utile, pentru lucrări utile. Peste 2 ani, ne vom regăsi într-o situație în care vom vedea că cele șapte milioane de euro nu au folosit la absolut nimic. De aceea vă sugerez să lăsăm deschisă această petiție și să le cerem autorităților elene mai multe lămuriri. Trebuie să îi întrebăm, să le cerem opinia, să vedem dacă într-adevăr consideră acest proiect ca fiind realist, deoarece petentul uh, spune că deja se intenționează construirea unei uzine de tratament de deșeuri în regiune. Deci e un răspuns pe care trebuie să-l cerem autorităților elene. Deci mă întreb dacă nevoile din regiune de tratament al deșeurilor nu sunt deja acoperite de centrala respectivă. Vă mulțumesc, stimată coleg, deci cereți ca noi să trimitem o scrisoare autorităților elene în care să spunem că am fost informați în legătură cu un proiect de construire a unei uzine de tratament a deșeurilor în aceeași regiune. Acest proiect uh, s-ar uh, putea dovedi suficient pentru a acoperi nevoile legate de tratamentul deșeurilor. Deci nu ar trebui să se risipească aceste 7 milioane de euro pentru a crea o nouă groapă de gunoi. die These vertreten. Äh, Domnul Iar, nu putem să uh, este clar că depozite de deșeuri, fără să existe un factor de risc, nu vor exista niciodată. Um, acestea sunt lucruri care se uh, transmit generației următoare. Problema este mereu amânată și în Germania, în Germania de Est, um, în Bundeslandul de unde vin eu, avem asemenea probleme. Practic am moștenit anumite lucruri din uh, perioada trecută există depozite de deșeuri care sunt uh, transmise mai departe generațiilor următoare. Însă dacă trebuie să amplasăm un depozit de deșeuri, atunci un asemenea subiect trebuie tratat cu mare atenție. Comisia Europeană a formulat lucrurile cât se poate de frumos. Comisia Europeană nu poate să intervină numai dacă nu este vorba despre niște erori de apreciere evidente. Uh, dacă este să ne uităm la um, imaginea din satelit, uh, dacă este să privim amplasarea râului care se găsește în apropierea uh, posibile amplasări a depozitului de deșeuri, atunci, din punctul meu de vedere, directivele europene nu au fost uh, analizate cu atenție. Propun, deci, să păstrăm această petiție deschisă și să adresăm o scrisoare spunând că directiva cadru privind apa trebuie să fie respectată și, în acest sens, trebuie să intervenim în calitate de Uniune Europeană. De aceea, eu sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. Nu știu însă dacă uh, putem să le impunem autorităților elene mm, sau să le spunem dacă este un lucru util sau nu amplasarea unui depozit de deșeuri. Însă putem să pornim de la premiza că autoritățile elene fac lucrurile așa cum trebuie, însă să le reproșăm că nu au analizat tot ceea ce ar fi trebuit să analizeze. Deci aceasta să fie obiecția noastră. Practic să facem un apel la acestea Uh, spunându-le că există modalități mai inteligente de a trata și a procesa deșeurile în prezent decât ascunderea acestora sub pământ. Mulțumesc! Doresc să fac o observație și anume este un punct decisiv în ceea, din realitatea Greciei din ultimele luni, dacă îmi permiteți să spun așa, pentru că multe dintre aceste decizii care au fost luate în trecut uh, sunt verificate încă o dată în prezent, de aceea este foarte important să trimitem în acest moment această scrisoare și să solicităm și răspunsuri privind acest proiect de construcție. Mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră, doamna Belie. Euh, Am să continui și eu ceea ce a spus colegii mei a existat uh, un lucru în prezentarea comisiei care mi-a atras atenția. Este vorba despre impactul asupra apei. Comisia ne spune, cu propriile cuvinte, că fezabilitatea acestui proiect și fezabilitatea sa depind de impactul asupra apei. Recunoaște implicit că astăzi nu avem evaluările necesare care să ne permită să evaluăm impactul asupra apei. Deci, avem câteva evaluări, dar nu suficiente. Ne trebuie evaluări suplimentare ca să ne asigure că apa nu va fi pusă în pericol. Și acest lucru a fost subliniat de colegii mei și de către petent. Există riscuri astăzi, iar această petiție probabil că ne uh, va... Deci este perfect îndreptățită și noi trebuie să alertăm autoritățile grece. Elene cu privire la riscul prezentat de acest proiect în ce privește populația și teritoriul. Doamna Iotova, aș vrea să îi uh, mulțumesc petentului și colegilor pentru cele spuse. Cred că este unul dintre cazurile în care comisia noastră nu ar trebui să rămână imparțială. Eu propun să trimitem o scrisoare autorităților elene și ă, nu știu care este bugetul comisiei noastre, dar aș propune ca, pe lângă asta, să trimitem o mică delegație în vizită acolo. Pentru că informațiile care au ajuns până acum nu sunt mulțim, mulțumitoare. Vrem să constatăm dacă directiva a fost încălcată sau nu. Și această problemă datează deja de ceva timp. De multe ori, uh, autoritățile elene au tot încercat să construiască această, acest depozit de deșeuri și iată, avem o ocazie în care merită să mergem la fața locului și să luăm decizia. Domnule reprezentant al Comisiei, vă rog, aș vrea să adaug uh, că știu că această problemă este examinată de Consiliul de Stat Elen. Deci ar trebui să așteptăm să vedem care sunt uh, deciziile luate de autoritatea judiciară Elena. Consiliul de Stat ar trebui să dispună aplicarea dreptului comunitar. Deci aș propune să facem acest lucru înainte să cerem lămuriri guvernului elen, pentru că nu știm care va fi decizia Consiliului de Stat. am înțeles, dar totuși vom trimite și o scrisoare, vă rog. Not objection. I have the same comment. Nu am o obiecție, ci un comentariu similar. Avem uh, norme europene, directive, reglementări și totul pare să fie perfect. Totuși, când vine vorba de punerea în aplicare a regulilor existente, dintr-o dată ne dăm seama că statele membre fie nu reușesc să pună în aplicare aceste norme existente, fie interpretarea normelor existente este una deficitară. Și acum dați-mi voie să revin la raportul meu privind biodiversitatea. Aceeași poveste, e un deja vu deja. Avem uh, un avem un caz foarte clar în care statele membre n-au reușit să pună în aplicare legislația și ne confruntăm cu o atitudine inacceptabilă din partea statelor membre și din partea Comisiei, pentru că ea uh, ne propune să așteptăm răspunsuri oficiale care probabil vor veni la Paștele Cailor, la calendele grecești. Așteptăm în continuare un răspuns, fie din partea Guvernului Național, la care va reacționa Comisia Europeană, dar în această perioadă de timp, proiectul fie va avansa și va duce la consecințe iremediabile, fie cetățenii europeni vor avea impresia că ei nu sunt protejați de regulile și uh, normele europene și vor simți că Uniunea Europeană nu și-a jucat rolul său instituțional. Deci vrem, ar, ar trebui să cerem un răspuns mai uh, substanțial din partea guvernului elen și nu să așteptăm nedefinit. Ar trebui să cerem un răspuns mai uh, substanțial și din partea Comisiei Europene, care, uite că ne propune să așteptăm reacția națională. Și, uh, în final, cred că ar trebui să cerem o punere în aplicare serioasă a regulilor existente. Cred că aceasta este problema principală. Am identificat-o și în raportul meu și nu că vreau să ies eu în față, dar dacă nu facem acest lucru, vom eșua dramatic în ochii cetățenilor europeni. Pentru că vom deveni, practic, complici la această situație pentru că suntem responsabili dacă nu reacționăm și dacă nu îi cerem Comisiei și statelor naționale să se comporte corespunzător. Deci noi nu reinventăm regulile și reglementările, deja le avem, ci problema este când vine vorba de punerea în aplicare. Și nu ar trebui să acceptăm o punere în aplicare deficitare. Suntem deja în 2010 și iată că așteptăm uh, reacția Consiliului de Stat Elen de prea mult timp. Când va veni ea? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar probabil răspunsul va veni cândva la calendele grecești. Cred că înțelegeți foarte bine ce vreau să spun, doamnă Paliadeli. Mulțumesc! Doamna președinte, nu știu dacă am încheiat cu această petiție, dar cum trebuie să plec la Atena, v-aș uh, ruga să-mi permiteți să intervin cu privire la punctul 20. Este petiția unui uh, domn din partea partidului meu care nu poate să fie prezent astăzi, din păcate, pentru că are alte angajamente în Grecia. Iar eu trebuie să plec pentru că trebuie să particip la o conferință de presă la Atena. Deci, vă fac un rezumat al punctului 20. Un membru al Parlamentului nu poate să fie aici um, să își susțină petiția, deci cereți amânare. Am înțeles. Trecem la punctul 21. Ba nu, ne întoarcem la punctul 20, pe care îl sărisem. Domnul Cocalis. Avem aici petentul în carne și oase. Domnule Cocalis. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Este vorba de petiția 669 pe 2006 cu privire la uh, depozitarea de deșeuri legale pe insula Spețes, unde sunt depozitate toate deșeurile. Este o petiție semnată de doi ambasadori greci care au reședința pe această insulă și semnată, bineînțeles, de mine. Vreau să vă spun de asemenea um, care sunt afirmațiile președintelui Senatului belgian care a venit în Grecia la această insulă Spețes și nu i-a venit să-și creadă ochilor când a văzut care sunt condițiile. Pe această insulă avem 6.000 de reședinți permanenți, iar în weekenduri și în timpul vacanțelor și în timpul verii, mii de atenieni și ei de locuitori din regiunile vecinate vin să ne viziteze insula. Vreau să vă spun că de șapte ani peste 500 de mii de autorizații de construcție au fost acordate. Și uh, că avem uh, un volum de 25.000 de turiști pe această insulă. Din 2006, uh, când am uh, înaintat petiția, situația pe insula Spețe s-a degradat uh, semnificativ. Acest depozit de deșeuri este cel mai mare depozit ilegal din Peloponesul de Est. După cum știți, există multe depozite ilegale în Grecia, dar nici una nu poluează atât de mult marea și aerul. Acest depozit de care vă vorbesc este situat într-un loc um, unde vânturile bat cu putere și de fiecare dată când uh, plouă foarte tare, o parte din aceste deșeuri se scurg în mare. Aceste deșeuri uh, ard uh, destul de des, este vorba de deșeuri de plastic, care sunt preponderente. Și deci uh, poluarea este una constantă. Iar deșeurile ajung uh, pe toate coastele Peloponesului de Est. a avut loc un incendiu, în urma căruia a ars o parte importantă a pădurii de pe Peloponesul de Est și în aceste depozite, în acest depozit uh, vin deșeurile pe toată insula. Nu există nicio rețea de Nu există rețea de canalizare. Am cerut autorităților să remedieze această situație, însă autoritățile preferă să aloce peste 4 milioane de euro pentru a, a amenaja piața principală a insulei. 80% din aceste fonduri provin din bugetul Uniunii Europene. Iar această piață nu avea deloc nevoie să fie renovată. Pentru că deja era destul de. Uh, era într-o stare destul de bună și nu aveam motiv nu avem motive să o acoperim cu dale de marmură valoroasă, care foarte rapid se distruge din cauza traficului. Ar fi trebuit mai degrabă să construim un centru de tratare a deșeurilor. Crede deci că această situație este una urgentă și știu că de câțiva ani buni se are în vedere un proiect pentru a muta aceste deșeuri pe continent, adică pe Peloponez, pentru ca ele să fie tratate acolo local. Dar proiectul nu a fost realizat. Trebuie să spun că, din păcate, Comisia Europeană nu este pe deplin informată de gravitatea situației și de gradul de poluare produs de acest depozit. informațiile comisiei cu privire la apa uh, din zonă în care se scaldă turiștii nu sunt exacte. Eu însumi uh, practic notul de mai mulți ani și cunosc bine aceste zone de coastă, așa că știu că poluarea cauzată de aceste deșeuri și de fumul uh, generat de arderea deșeurilor sunt vizibile pe o zonă destul de mare. Deci este vorba despre Pelopones, o zonă care este uh, preserată cu tot felul de deșeuri și de ambalaje din plastic. Este vorba nu doar de insula Spețes, ci și de o zonă mult mai largă care este pur și simplu acoperită de praf și sunt convins că o bună parte din aceste deșeuri și substanțe care se regăsesc în mare ajung până vis-a-vis, până în Pelopones. Sigur, este o zonă care nu prea e locuită și nu produce ea însăși deșeuri, ci deșeurile provin din spețe. Mulțumesc. Domnul Cocalas. Într-adevăr, este penibil să auzim uh, un astfel de discurs și cred că primăria din insula Speței este cea responsabilă de această situație. Va trebui să verificăm. Deocamdată îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Mrs. Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia este conștientă de gravitatea situației privind gestionarea deșeurilor solide. Curtea Europeană de Justiție a emis o hotărâre prin care arată că Grecia nu își respectă obligațiile legate de gestionarea deșeurilor, conform uh, legislației comunitare în vigoare în acest domeniu. Articolul 260 din tratat, după cum știți, înainte articolul 248, stipulează că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a respecta sentința Curții Europene de Justiție. Alminteri, Comisia poate îi cere încă o dată uh, Curții Europene de Justiție să tranșeze, cerând uh, impunerea unei amenzi. Eu cred că banii ar putea fi folosiți mai bine pentru măsuri de gestionare și de tratare a deșeurilor și cred că autoritățile elene ar trebui să cheltuiască banii mai degrabă pentru a crea condițiile necesare de tratare a deșeurilor decât să plătească amenzi. Însă, deoarece autoritățile elene nu au implementat uh, decizia Curții de Justiție, Comisia Europeană a început o procedură conform articolului 260, procedură care ar putea duce la o cerere adresată Curții Europene de Justiție de a impune uh, o amendă, de a impune perceperea unei sume. În ceea ce privește notul în mare, pe o coastă de altfel uh, minunată, deci să noți, uh, fiind înconjurat de pungi de plastic, e absolut uh, dezgustător. Totuși trebuie să spun că calitatea apei este conform normelor comunitare. Calitatea apei este definită în funcție de niște indicatori macrobiologici, de colibacterii, de alte creaturi microscopice care au un efect asupra sănătății. Deci se aplică aceleași criterii ca și la apa potabilă. Deci apa nu e neapărat uh, curată, e vorba de poluare macrobiologică, mai ales cu plastic. O bună gestionare a deșeurilor înseamnă de asemenea să respecti sentințele emise și nu neapărat să plătești o amendă. Principala problemă este legată de gestionarea deșeurilor solide în Grecia, ape, deșeuri solide care sunt purtate de vânt uh, în larg. Domnule Boștinaru, doamnă președinte, mă aflu într-o situație foarte grea. Nu discutăm aici despre o petiție cosemnată de un membru al Parlamentului European sau de un membru al unui partid politic. Nu discutăm aici o petiții cu o dimensiune politică. Însă aceste petiții se referă la realitatea bine cunoscută atât de guvernele naționale din Grecia, cât și de Comisia Europeană din 2006 încoace după anul 2006, nu ni se dau decât explicații după explicații în legătură cu neimplementarea acestor măsuri. Parcă e un joc de ping-pong între Atena și Bruxelles. Și să nu uităm că e vorba de poluare aici, dar nu e vorba doar de poluarea cu deșeuri solide. E vorba de poluarea cu uh, compuși organici, poluarea cea mai gravă, din câte știu eu. E nevoie de cel puțin 100 de ani pentru ca fondul marin să se refacă după ce a fost poluat. Și în continuare primim explicații adresez o întrebare și Comisiei Europene. Cum ne acceptăm noi această modalitate de a trata problema poluării? Da, este o încălcare a dreptului comunitar, e neimplementarea directivelor europene. Și la urma urmei, ce primim? Doar niște explicații neconvingătoare. Aș vrea să știu uh, ce se întâmplă cu punerea în aplicare a concluziilor la care ajungem. E bine să organizezi tot felul de evenimente, de întâlniri sociale cu Comisia Europeană, cu Guvernul Național, însă e inacceptabil. Printr-un astfel de comportament, noi practic uh, distrugem complet credibilitatea Uniunii Europene în Uniunea Europeană, în insula Spețe și pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Doamnă Gruni, vă rog. Euh, și eu sunt mirată de cât de mult timp a trecut între timp, a trecut văzând uh, starea actuală a acestui depozit de deșeuri. Și atunci când privesc, când uh, mă uit la document, văd că în ceea ce privește raportul privind apele uzate din uh, Uniunea Europeană în 2009, nu avem datele privind Grecia. E uimitor, nu? Se vorbește de asemenea despre calitatea apelor de scăldat, însă nu se vorbește despre calitatea aerului și acestea ar fi niște date interesante pe care ar trebui să le avem. Da, apa de e importantă, care este situația însă pânzei freatice. Deci când vom avea aceste date la dispoziție? Și în ceea ce privește ă, autoritățile elene, cred că problema e foarte gravă. Grecia este o destinație de vis pentru turiștii francezi în mod teoretic, uh, vrem să ne deplasăm în Grecia pentru a ne petrece acolo vacanța, însă în momentul de față, dat, uh, dat fiind situația actuală, nimeni nu mai vrea să meargă în Grecia. Eu nu aș sfătui pe nimeni să meargă acolo. Uh, deci atât pentru populația care trăiește pe acest teritoriu și care are nevoie de un mediu cât mai sănătos, deci e nevoie de o comisie mai reactivă și poate că și noi, Comisia pentru Petiții, putem trimite o scrisoare, putem da dovadă de fermitate pentru a evita o discuție identică peste trei ani în sânul aceleași comisii pentru petiții. Mulțumesc, doamnă Gruni. Și pe mine m-a uimit foarte mult, m-a șocat chiar descrierea făcută în legătură cu situația din această insulă deosebit de frumoasă. Spețes este o insulă cu o importanță istorică deosebită. A jucat un rol uh, foarte important în istoria recentă a Greciei. Când vorbim despre statul elen, aș vrea totuși să trag un semnal de uh, avertizare. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă. Avem un nou guvern la putere, un guvern care se luptă din răsputeri pentru a pune locuri, uh, lucrurile la punct și pentru a-i reobișnui pe cetățenii greci să respecte legea și să ajute la punerea în aplicare a legii. În ultimii ani am ajuns să avem o situație absolut incredibilă. Legile nu erau puse în aplicare, nu erau deloc respectate de către cetățeni. Noul guvern grec, deci după cum spuneam, încearcă să pună lucrurile la punct. Eu vă propun să scriem o scrisoare foarte severă primăriei din Spețes, primăriei care a săvârșit acest delict, scrisoare pe care să o comunicăm și guvernului elen și să cerem Comisiei Europene în același timp să mențină presiunile la toate nivelurile. Sunteți de acord? Vă mulțumesc! Yes, yes. Another Greek... Uh, uh... Urmează un alt subiect, Elen, prezentat de domnul Mavrudis Voridis. Mulțumesc. Este vorba despre verificarea uh, directivei uh, 589 din 2007 privind uh, impactul asupra mediului. Această directivă a fost modificată prin directiva 97-11. Cadrul uh, juridic um, prevede că trebuie să se facă un studiu de impact înainte de a se emite o autorizație de construcție a unui depozit de deșeuri și înainte ca aceasta să poată fi solicitată. Autorizația de construcție este emisă numai în baza Directivei 8533 și în baza uh, legislației elene care aplică această directivă. Procedura privind studiul de impact și evaluarea a fost uh, inițiată, iar uh, evaluarea prezentă a fost decisă, însă adoptarea acestui act reprezintă doar o etapă preliminară și nu are caracter obligatoriu. De aceea, trebuie să se solicite un studiu de impact real care să fie pus la dispoziție și autorităților publice și competente. Autoritățile competente, pornind de la acest studiu de impact, trebuie să ia o decizie definitivă. Um, Procedura de verificare și evaluare se află într-un stadiu preliminar în prezent, așa încât noi credem că nu este vorba încă despre o încălcare a directivei. Deci nu putem constata acest lucru. Este vorba despre uh, directivele 9931 și 95337. În prezent nu putem vorbi, deci, despre o încălcare a directivelor din domeniul mediului, însă vom urmări acest subiect și în continuare. Mulțumesc! Any comment? Există cineva care dorește să ia cuvântul? course, we keep it open. And uh, the next one is number 24. Urmează 24. Uh, yes, welcome. Bine ați venit. Vă rog. Puteți să luați loc dacă doriți. Nu, sunt bine în picioare. Doamnelor, domnilor, Stimați deputați, doresc să mulțumesc prin această intervenție Comisiei de petiție a Parlamentului European care mi-a acceptat petiția pe ordinea de zi în această ședință 23 februarie 2010. Astfel, Comisia își arată interesul și atașamentul față de ideile părinților fundatori al acestei Europe pe care ei au dorit-o unită și Fără granițe după cele două conflicte din 1940 și 39. Vreau să mulțumesc și secretariatului comisiei care, în ciuda multiplelor sarcini și solicitări, nu a economisit niciun efort și mi-a admis petiția, arătând astfel um, diligența și uh, devotamentul față de sarcina sa. Mulțumesc de asemenea și parlamentarilor europeni și um, doresc să spun că comisia mi-a dat ocazia de a exprima, de a exprima prin mine vocea farmace- farmaciștilor europeni care trăiesc și lucrează în Marea Britanie. Um, este vorba despre cei care sunt privați de dreptul de a se stabili în farmacii de mai puțin de 3 ani. Ca să înțelegeți mai bine faptele, um, vă spun că o lege britanică Uh, din 1968 interzice oricărui farmacist european cu diplomă de farmacie obținută într-o altă universitate decât uh, în Anglia să, deci nu îi uh, permite să lucreze într-o farmacie nouă care există de mai puțin de 3 ani ca farmacist șef. Aceasta este o lege anacronică care nu permite uh, farmaciștilor europeni să lucreze în uh, Regatul Unit. Adică un farmacist european care astăzi ar fi responsabil, ar fi uh, un farmacist șef la o farmacie în Marea Britanie, ar fi concediat imediat dacă ea este transferată uh, cu 100 de metri mai încolo, pe aceeași stradă. Am să-mi încep uh, povestea mea o poveste adevărată uh, prin a vă spune că eu sunt un cetățean european obișnuit care se luptă cu șomajul. Din 27 septembrie 98, um, după trei ani de șomaj în Franța, cu o femeie și uh, șase copii, atunci aveam șase copii, astăzi am 14, deci în 98 a trebuit să mă mut în Marea Britanie, unde aș fi avut uh, o ofertă mai bună de lucru. Uh, în 98 am devenit uh, farmacist șef într-o farmacie care aparținea unui lanț farmaceutic și am fost numit farmacistul anului în 1999 care m-a dat ca exemplu pentru o soluție europeană la problema șomajului endemic. Dar în martie 1999 am devenit farmacist uh, liber profesionist și am descoperit dură realitate a discriminării legii britanice. Pe 11 mai 2007, conducerea farmaciilor asta m-a informat că diploma mea de farmacist francez nu îmi permite să fiu farmacist șef în noua farmacie din Harlow Town, în Marea Britanie. Și în 30 septembrie 2008 am fost uh, dat afară dintr-o farmacie ASDA din Swindon ca un delicvent uh, ordinar pentru că această farmacie nu fusese deschisă decât timp de 2 ani și 11 luni și am fost deci um, gonit pe viață din farmaciile lanțului asta. În mai 2007 am constatat uh, fără succes această decizie la Ministerul de Sănătate al Marii Britanii. Și apoi, în februarie 2009, am sesizat în alta curte din Londra și am cerut uh, adresarea unei întrebări uh, pentru o hotărâre preliminare la Curtea de Justiție a Comunităților Europene care să interpreteze uh, tratat, tratatul articolul 243. N-am avut însă succes nici aici, pentru că Curtea de Apel de la Londra a spus că nu se încălcase nicio dispoziție a dreptului comunitar și că hotărârea preliminară fusese deja dată într-un caz similar uh, adresat de Curtea Supremă din Irlanda. Eu am contestat acest lucru pentru că întrebarea pusă de Irlanda fusese diferită față de a mea. Deci eu uh, vreau să știu dacă un farmacist european care a trăit și a lucrat în Marea Britanie de mai bine de un deceniu, uh, putea să fie tratat astfel cu încălcarea flagrantă a articolului 12, 39 și 43 din tratat. Am încercat să sesizez Curtea de Justiție Europeană în august 2009 și octombrie 2009 și um, ea mi-a cerut pur și simplu să transmit uh, plângerea mea către comisie. Astfel, pe 14 octombrie 2009 am depus o plângere împotriva Regatului Unit în fața Comisiei Europene pentru călcarea articolului 243 din tratat, dar nu am primit niciun răspuns. Mi-amintesc că președintele José Manuel Barroso a declarat în iunie 2007 în numele Comisiei că cetățenii europeni care sunt refuzați uh, la adresarea unei uh, întrebări uh, cu caracter preliminar au dreptul de a se adresa Curții de Justiție Europene sau pot uh, să apeleze la o doua posibilitate să facă un recurs de pentru acțiune de atragere a răspunderii necontractuale împotriva statului membru incriminat. A doua opțiune mi s-a părut cea mai bună pentru că uh, ea îmi permite să acționez în justiție uh, statul membru, uh, adică Marea Britanie. În ce privește petiția mea, Comisia, în observațiile din iulie 2009, a concluzionat că Regatul Unit a interpretat greșit articolul 21, paragraful 4 din directiva 36 pe 2005 și că aceste restricții pe care mi le-au impus mie trebuie să fie evaluate în baza articolului 43 din tratat. De asemenea, Comisia a spus că va contacta Marea Britanie pentru a verifica respectarea principiilor. Regatul Unit a răspuns că um, interpretarea dată, în cazul meu, nu este restrictivă și nu este eronată. Comisia a făcut câteva observații suplimentare în ianuarie 2010 care uh, respectă uh, interpretarea din iulie 2009, diametral opusă celei a Regatului Unit, și a anunțat că vrea să reia contactul cu autoritățile britanice pentru a examina uh, respectarea articolului tratatului. Cred că ar fi timpul ca Comisia să acționeze mai hotărât pentru că cetățenii europeni riscă să își pierdă încrederea în această Europa pe care au visat-o uh, creatorii săi la Roma în 1957. Deci eu cred că uh, Plângerea pe care am întemeiat-o eu în uh, octombrie 2009 este întemeiată și, ca să închei, aș îndemna Comisia și Parlamentul să facă uz de prerogativele lor, conform articolului 226 și 230 din tratat, pentru a sesiza Curtea de Justiție și ca să facă dreptate numeroaselor victime ale legii uh, britanice în cauză. În ciuda modificării sau abrogării eventuale articol 20, articolul 21 din Directiva 36-2005. Vă mulțumesc, trăiască Franța, trăiască Regatul Unit, trăiască Uniunea Europeană. Thank you so much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnule Mehoc, din partea Comisiei, o să vă rog să includeți în prezentare și următorul punct, pentru că par să fie similare, dacă nu identice. Vă mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, cele două petiții sunt destul de similare și se referă exact la aceeași problemă. Așa că răspunsul pe care îl putem da noi la această petiție este valabil și pentru următoarea petiție. Deci, cred că nu este necesar să mai intrăm în detaliile petiției, pentru că au fost deja prezentate destul de clare domnul uh, Taga. Așa că am să mă rezum la a vă spune care este cadrul juridic și care este argumentul folosit de autoritățile britanice. Ele invocă articolul 21 din directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru a refuza accesul titularului unei diplome obținută altundeva în Uniunea Europeană. Este o diplomă de farmacist. Acest articol 21, paragraful 4 mai precis, vorbește despre recunoașterea automată a calificărilor, dar există o derogare prevăzută la acest articol și care poate fi interpretată ca o derogare în favoarea recunoașterii automate. Deci uh, nu poate să fie interpretată altfel și nu poate limita drepturile cetățenilor prevăzute prin tratat. Comisia consideră, deci, că situația prezentată de domnul Taga este una îngrijorătoare și am luat deja contactul cu autoritățile britanice și vom continua să analizăm această situație. Și cu siguranță vom sesiza Curtea de Justiție dacă este necesar. Dacă nu, dacă constatăm că nu s-a încălcat dreptul comunitar, atunci vom închide dosarul. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, președinte. Este trist să citești uh, sau să auzi uh, ceea ce tocmai am auzit din partea petentului. Eu uh, nu știu de ce Comisia așteaptă uh, până să se sesizeze Curtea de Justiție. Văd că de câte ori au fost întrebate, autoritățile britanice au venit cu același răspuns. Recomandarea mea este să nu mai așteptăm, să sesizăm direct Curtea de Justiție. Pentru că, sincer vorbind, dacă vrem ca piața europeană să funcționeze corect, nu putem accepta un astfel de tratament spunem oamenilor să meargă să lucreze peste tot în uh, Uniunea Europeană, să nu se oprească la granița statului membru, așa că nu putem tolera astfel de situație. Avem de face cu un caz uh, clar de refuz de recunoaștere. În plus, domnul Taga are o situație dificilă, a fost uh, afectat de șomaj, are o familie numeroasă, deci nu putem accepta un astfel de uh, tratament. Sunt șocată de ce am auzit în această petiție și eu aș, eu aș cere, sincer, să cerem comisiei să sesizeze Curtea de Justiție. I will start by saying, this is for me a clear... Eu voi începe prin a spune că pentru mine acesta este un caz clar de discriminare, spune domnul Boștinaru. În primul rând, este vorba de discriminare. Discriminare împotriva a ceea ce constituie spiritul și esența Uniunii Europene, libera circulație a bunurilor și persoanelor. Apoi, um, în al doilea rând, eu îmi amintesc că acum doi ani, când uh, discutam despre petiția unui membru al clubului spaniol de jockey, dacă vă amintiți, dumnealui se plângea cu argumente foarte bune că regulile, nu legile, regulile spaniole îl împiedică pe el, împiedică un antrenor britanic să devină membru al acestui club, numai pentru că nu a fost uh, instruit uh, în Spania, ci în Marea Britanie. Și am cerut atunci Spaniei să se supună regulilor europene. Acum se pare că avem un caz uh, în care Marea Britanie nu respectă regulile europene atunci când vin farmaciști să lucreze acolo. Deci avem de-a face cu discriminare, iar discriminarea trebuie penalizată. Și o altă idee este că înțeleg motivele pentru care Uh, nu s-au raliat la Carta Drepturilor Fundamentale, uh, Carta Drepturilor Omului, pentru că discriminarea este strâns legată de drepturile omului. Dar Marea Britanie ar trebui să fie obligată să se supună regulilor și normelor europene, pentru că um, poate mâine un doctor britanic poate să fie împiedicat să-și practice profesia în România sau în Franța sau în Germania. Și atunci ce mai rămâne din Europa noastră? Avem aici de face cu protecționism, cu uh, promovarea unor interese naționale în locul promovării intereselor și angajamentelor europene. Și, din nou, mi se pare că explicația Comisiei Europene este una destul de neconvingătoare. Angajamentul lor este mult prea slab. Iar acest lucru trebuie schimbat. Trebuie să reacționați mai puternic. Pentru că nu vrem să mai așteptăm încă patru ani, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Spatos. Când a, a trebuit să intervenim în sfârșit să schimbăm legea. Deci trebuie să interveniți, să-i cereți Marii Britanii să schimbe legea și apoi să penalizăm acest caz de discriminare în mod corespunzător. Pentru că dacă altă țară va face la fel, îmi închipui că această țară, dacă este una mai mică, mai slabă, va fi imediat pusă la colț și obligată să își uh, îndrepte comportamentul. Deci aceasta este prima dumneavoastră sarcină la Comisia Europeană să remediați situația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Boștinaru. Deci, conform celor sugerate de doamna Gruni, ar trebui să cerem comisiei să trimită acest caz la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, noi va trebui să scriem o scrisoare destul de dură Ministerului uh, Britanic uh, al Educației și să cerem explicații din nou. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezență! Continuăm. Punctul 28. Nu, uh, spune președinta, este vorba de punctul 25. Doamna Angelica Coman Este vorba despre uh, echivalarea calificărilor de către autoritățile malteze. Am uh, făcut un raport către această comisie de petiții pe 28 uh, octombrie și 8 noiembrie. Comisia susține că petiția a fost abordată la momentul oportun. Există un element uh, în ceea ce privește aplicarea măsurilor compensatorii, referitor la care Comisia a solicitat uh, clarificări din partea autorităților malteze. Acest element al măsurilor compensatorii este cel al um, um, referitor la un uh, proiect ingineresc. Deci, uh, pe 18 februarie s-au solicitat clarificări. Noi așteptăm în continuare observațiile și explicațiile din partea autorităților malteze. Mulțumesc. Dorește cineva să adreseze vreo întrebare sau să facă vreo observație? Referitor la acest punct, petiția 25, dorește cineva să facă vreun comentariu? Dacă nu, înseamnă că închidem această petiție? este posibil să închidem această petiție. Trecem mai departe la 26, o petiție referitoare la sănătate. Domnul Sergio Niola, domnul Schmidt, din partea Comisiei, Mulțumesc. V-am informat în scris că legislația comunitară impune anumite prevederi în ceea ce privește avertismentele care însoțesc reclamele televizate pentru produse medicamentoase uh, televizate. Acest avertisment uh, este permis numai uh, și se eliberează pentru uh, medicamentele fără rețetă trebuie să furnizeze anumite informații referitoare la numele medicamentului, prospect și așa mai departe. Și se face referire la faptul că un farmacist sau un doctor ar trebui consultat în cazul unor efecte adverse. Am vorbit, vorbim aici despre o, o situație specifică în Italia. Am contactat autoritățile italiene, spunându-le că aceste reguli trebuie să fie implementate de uh, autoritățile naționale. Am vrut să verificăm două lucruri și anume modul în care s-au implementat um, aceste prevederi uh, europene și de asemenea, în al doilea rând, modul în care au fost implementate aceste prevederi. Ei ne-au furnizat uh, informații cu privire la legislația națională care a fost uh, transpusă în mod adecvat. Prevederile directivei se regăsesc în legislația națională și ei ne-au informat de asemenea că implementarea este făcută de către autoritățile competente. Ne-au furnizat copii ale decretului ministerial care um, se referă la autoritățile competente din Italia și la condițiile uh, în care trebuie să monitorizeze anumite reclame televizate care nu respectă uh, aceste reguli. Deci, uh, una peste alta, avem informații din partea autorităților italiene și la o primă privire uh, pare că legislația europeană este implementată în mod corespunzător și că s-au făcut pași suficienți pentru a garanta implementarea acestor prevederi specifice și pornind de la o abordare uh, pas cu pas, caz cu caz în Italia. Mulțumesc! Dacă am înțeles corect, autoritățile italiene uh, monitorizează acest caz sau nu? Da, acest subiect este supus unor acțiuni specifice de monitorizare. Este vorba despre monitorizarea um, reclamelor televizate la produse medicamentoase. Autoritățile naționale au implementat anumite prevederi. Acțiunea de implementare se bazează pe legislația europeană, dar implementarea trebuie realizată de către autoritățile competente de la nivel național. Autoritățile italiene ne-au asigurat încă o dată că au inițiat pașii corespunzători pentru a monitoriza fiecare caz individual în vederea implementării acestor uh, prevederi specifice și pentru a se asigura că ele sunt respectate și acceptate. Intervenție fără microfon. În regulă. Sănătatea în Italia. Trecem mai departe la o petiție din partea Petrei Șot. Ah, nu, doamna Petra Șot dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Plângerea este uh, înaintată de un uh, funcționar public care lucrează în administrația publică și care se referă la regulile stricte care se aplică oamenilor bolnavi. Aceștia trebuie să stea acasă pentru a li se verifica sănătatea și așa mai departe. Noi am uh, primit această petiție uh, aceasta a ajuns la unitatea noastră pentru că este vorba despre discriminare și noi am răspuns deja în scris la această petiție. Um, important este că achiul juridic din acest domeniu al discriminării acoperă numai discriminarea în ceea ce privește dizabilitățile. Deci nu există nicio bază care să acopere această petiție, această plângere. Avem directiva privind uh, ocuparea care acoperă discriminarea la modul general în ceea ce privește acest domeniu al ocupării. Este vorba despre vârstă, dizabilități, uh, orientare sexuală dar nu avem nicio legislație comunitară care să acopere această temă a concediilor de uh, concediilor medicale. Și cred că, um, în felul acesta, statele membre trebuie să reglementeze singure acest punct. Este o chestiune de subsidiaritate. Din acest motiv, noi am răspuns uh, petiționarului și am încercat să-i explicăm că directiva cadru nu acoperă decât uh, aspectele vizând dizabilitățile iar statele membre, um, acestea pot față, uh, după cum consideră ei um, că se cuvine vis-a-vis -vis de acest aspect. Deci, achiul juridic, achiul legal al Uniunii Europene nu este competent vis-a-vis -vis de acest punct, nu putem spune mai multe. Mulțumesc! Însă mă întreb dacă noi, în calitate de Parlament European, nu am putea transmite acest uh, caz mai departe la uh, Comisia pentru Afaceri Sociale, pentru ca aceștia să decidă ce se poate face. Poate că totuși se poate face ceva. Poate pot avea ei o reacție. Pentru a informa, măcar și pe ei. De ce? Micro, uh, investigation on the issue. Am putea să investigăm puțin acest subiect. Poate că este o problemă socială. Poate este una foarte rară, însă, mă rog, eu sunt doar președinta acestei comisii în prezent și dumneavoastră veți decide. Este la latitudinea dumneavoastră. În ce me privește, este vorba de principiul subsidiarității. Trebuie să declarăm închise petiție și gata. Nu este o problemă a Parlamentului European. Și eu cunosc astfel de situații în Franța, dar uh, Mie nu mi se pare că asta ține de competența Parlamentului European, ci de cea a statului membru. Nici nu știu de ce ar trebui să trimitem acest lucru la Comisia pentru Muncă. Eu aș zice să declarăm închis acest dosar și gata. Bun, m-ați convins. Doamnă președintă, haideți să trecem mai departe și să stabilim data următoarei reuniuni. Intervenție fără microfon. B, annex B, is it? Yeah. Să vedem unde este anexa B. Imediat vă răspund. Anexa B. Aici avem lista petițiilor care ar trebui să fie închise. Asta dacă nu se găsește nimeni, niciun membru al comisiei care să aibă vreo obiecție. Dacă nu, atunci le vom declara închise. Bun, în acest caz vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare bine că v-ați aflat aici și că ați rămas până la sfârșit. Vă sunt recunoscătoare.